avem comunicări din partea președintelui, ca de obicei în această comisie. Trecem la punctul 3, uh, consolidarea uh, verificărilor uh, în ce privește bazele de date relevante la granițele externe. Am verificat amendamentele, adică serviciul juridic a făcut acest lucru ca de obicei și ni s-a comunicați că o parte din amendamentele pe care uh, domnul Schaffhauser le-a înaintat uh, nu uh, pot fi discutate pentru că depășesc competențele comisiei. Aici, de pildă, uh, este vorba de, uh, de temeiul juridic uh, din Declarația Drepturilor Omului este anulată. Eu mă bucur când Declarația Drepturilor Omului este citată, dar nu constituie temei legal în Uniunea Europeană. Deci, conform informațiilor primite din partea serviciului juridic și, de altfel, și după ce am verificat eu argumentele, cred că articolele 84 și multe altele, 11, 16, toate amendamentele din partea domnului Schaffhauser uh, au fost uh, retrase. Nu există obiecții în legătură cu uh, această concluzie. Dacă nu, uh, vom proceda ca atare și trecem la procedura uh, de vot, dar am aflat că domnul Tenoc vrea să facă o propunere în legătură cu votul. Vă rog, domnule Tenoc. Uh, în legătură cu alt subiect, avem un vot în bloc în legătură cu uh, bazele de date relevante dar eh, eu cred că eh, majoritatea grupurilor eh, politice sunt împotriva tuturor rapoartelor, amendamentelor din partea domnului Schaffhauser. Într-un fel nu este o propunere alternativă, spune domnul Brock, ci o propunere complementară o parte din amendamente oricum nu vor fi supuse la vot, dar celelalte, da, le supunem la vot în bloc. Există obiecții? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu va trebui să uh, votăm în bloc, ci trebuie să le votăm individual, pentru că fiecare uh, are propria relevanță. Deci sunt împotriva ideii ca acele amendamente să fie votate în bloc. Va trebui să ne pronunțăm uh, individual în legătură cu fiecare. Și, repet, și uh, spun acest lucru uh, pentru ca și interpreții să poată să transmită ideea, deși au făcut-o și prima dată. Nu putem vota acele amendamente în bloc, va trebui să verificăm fiecare amendament în parte și să ne pronunțăm, pentru că fiecare este relevant, nu putem să le punem pe toate într-un coș și să le supunem la vot în bloc. Nu sunt de acord cu această propunere. abstimmen, ob über diese An Bun. Supun la vot uh, propunerea ca amendamentele să fie votate în bloc. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Deci s-a hotărât. Uh, de aceea vă uh, întreb, cine este pentru amendamentele Schaffhauser? Cine este împotrivă? Abțineri? Bun. În cazul acesta, amendamentele Schaffhauser sunt respinse. Și trecem la amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri. 79 încă o dată pentru, împotrivă. Verificăm. Dacă nu funcționează, e problema dumneavoastră. Bun. Dacă este un, foarte strâns, atunci vă rog să ne spuneți și cum votați dumneavoastră. S-a închis votul. Se respinge 21 pentru 35 împotrivă. 78 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. No, 21, nu? Ada is older, 84, on top. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, putem de la 22 până la 27 să votăm în bloc? Nu? de la 22. Bun. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, verificăm. It's closed. S-a închis votul. Se adoptă 32 pentru, 27 împotrivă o abținere. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, Oricum, Schaffhauser nu mai supunem la vot. Deci, amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Nu? Următorul caduc, nu, pentru 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 52. 55 pentru, 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 a fost adoptat cu 54 pentru, 8 uh, împotrivă și o abținere. Andrei, ich habe mit abgestimmt. Bun. Mulțumesc pentru uh, faptul că ești atent la ceea ce fac, Andrei. So, wir kommen jetzt... Trecem acum la raportul sistemul de Pază Europeană de Frontieră și de Coastă, raportor domnul Nat. Îl întreb pe domnul raportor dacă mai face vreo observație. Nu este cazul, deci trecem direct la vot. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem atunci la 108 pentru, împotriva abțineri se respinge 109 pentru, împotriva abțineri se respinge 110 pentru, împotriva abțineri se respinge 111 pentru, împotriva abțineri se respinge 14 pentru, împotriva abțineri se respinge 112 pentru, împotriva abțineri se respinge 113 pentru, împotriva abțineri se respinge 114 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă și trecem atunci la 118 pentru, împotriva abțineri se respinge, 119 pentru, Împotriva, abțineri se respinge, verificăm 119. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 31 împotrivă. Se respinge. Treizeci și unu la treizeci și doi, spune președintele. Bună încercare, domnule Van Orden. Deci am 119 pentru. Tocmai votasem 119. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 120. Dar prietenul meu îmi face cinste pe cu un whisky tot 32 la 30 se adoptă. Îl plătesc eu atunci. Trecem acum la 16 și 122 pentru împotrivă abțineri verificăm. să fie cam scump până la urmă. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abține, se adoptă, 126 pentru, împotriva abține, se respinge, 127 pentru, împotriva abține, se respinge, 128 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 18 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 100 a fost uh, clar de data asta, socialiștii au votat altfel, domnule Tenec. 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 131 și 132 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 133 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 19. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 25 împotrivă, o abținere se adoptă așadar. Trecem la 134 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. 25 la 34 se respinge. 135-136 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. domnule Tenoc. Îmi dați, îmi faceți cinste cu un whisky scoțian. Atunci s-a închis votul. 19 la 42. Trecem acum la unde rămăsesem, spune președintele. 20, 137 pentru, împotriva abține se respinge. 138 pentru, împotrivă, 138 încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 140 pentru, împotriva abțineri se respinge, 141 pentru, împotriva abțineri se respinge, 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă respinge, 21.145 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru, 27 împotrivă. Trecem la 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2448 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 149150 pentru, împotriva abțineri <coughs> verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. se adoptă 152 pentru, împotriva abțineri se respinge 25 153 pentru, împotriva abțineri se adoptă 26 154 pentru, împotriva abțineri se respinge compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă 157 pentru, împotriva abțineri verificăm S-a închis votul. Se respinge la egalitate de voturi. Doi de o parte, doi de cealaltă parte. Nu pot să număr cinci persoane fără cartelă. Dacă nu mergeau aparatele, haideți să relbăm. S-a închis votul. Se respinge cu 27 la 31. O 158 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 28-159 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. 164 pentru, împotriva abțineri se respinge. 166 pentru, împotriva abțineri se respinge. 165 pentru, împotriva abțineri se respinge. 167 pentru, împotriva abțineri se respinge, 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31, 169, 170 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 9 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 174 pentru, împotriva abțineri se respinge 170 35 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se respinge 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ai, nu încercați de fiecare dată. Ne plictisim până la urmă. Deci 176 verificăm, s-a închis votul. Dar ceva nu e în regulă aici. Repetăm. Este despre controlul granițelor, nu a votului. S-a închis votul. 32 la 29 se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 180 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Wie viele Anträge sind das? Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Ok, I need uh, Mr. Plenkovic here. A sosit uh, domnul Plenkovic, îmi cer, uh, trebuie să preia pentru că trebuie să plec uh, la aeroport, dacă nu pierd avionul, deci va prelua domnul Plenkovic. Okay. Good morning, we continue. Bună dimineața, continuăm așadar. 179 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Eu am senzația că toate amendamentele Sacorafa au aceeași soartă ca și cele Schaffhauser, deci nu putem să aplicăm același sistem și amendamentelor Sacorafa, precum am uh, făcut în cazul amendamentelor Schaffhauser? Pentru că sunt destul de multe. I think we have only four pages left and in order... Nu ne-au mai rămas decât uh, vreo patru pagini ca să nu amestecăm lucrurile. Aș spune că e vorba de structură până la urmă. Putem supune la vot această propunere a domnului Galer? Pentru că nu dețin uh, lista de vot a tuturor uh, grupurilor politice, dar pentru a fi eficienți. Mulțumesc. Nu putem accepta ca de la bun început uh, toate amendamentele să fie respinse. Trebuie să le parcurgem uh, pe rând. Okay. We will continue the vote as it was. Continuăm votul ca și până acum. continue the vote as it was, okay? Continuăm votul ca și până acum. 179 we voted, which one is down? Deci am votat 179, care urmează 33, 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 189 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 190 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 192 192 verificăm de data asta. Vot electronic. Close the vote. S-a închis votul. 31, 31 la 27 a trecut, dar nu părea. 192 pentru, împotrivă, abțineri. Nu ridicați mâinile. Verificăm electronic 192. This one is which, uh... Uh, 192 is rejected by... 192 se respinge 24 la 34. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, pentru că se pare că e destul de strâns. Verificăm 194. Close. S-a închis votul. 32 la 27. Trecem acum la 195 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 898 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 200 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 200 pentru că pare că aici se votează diferit. La 200 s-a închis votul. Se respinge de data asta cu 25 la 32. 199 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38 pentru, 38 încă o dată, vă rog, ridicați mâna împotrivă, abțineri se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că se respinge, dar trebuie să verificăm. ți a închis votul. 23 la 36 se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri. Nu ridicați mână. îmi cer scuze, dar trebuie să verificăm și aici. S-a închis votul. 25, 34, 25 la 34 se respinge. 39 bară 203. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 204 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 205 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 206 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 210 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 40, 211 și 212 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm aceste amendamente. Close. S-a închis votul. 33 pentru, 35, 25 împotrivă. Se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Close. S-a închis votul. Se respinge. 36 împotrivă, 22 de voturi pentru. Se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 și 216 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 217 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 220 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Uh, amendment 223. Amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 227. 227. Close the vote. S-a închis votul. 34 împotrivă, 23 pentru. Se respinge. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm. 232. Two. Few more votes. Closed. S-a închis votul. 29 pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 234 pentru, împotrivă. Unii dintre dumneavoastră votează pentru ambele și pentru și împotrivă. Haideți să verificăm. Sorry. Pare rău. 234, Van Orden. Deci verificăm 234, amendamentul domnului Van Orden. S-a închis votul. Wow. 13. 45 împotrivă, 13 pentru. Se respinge. Dar când ați votat nu semăna deloc așa cu asta. Bun, 43, 235. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 240 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 241 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 242 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 243. 243 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 244. Close. S-a închis votul. 23 pentru, 35 împotrivă, se respinge. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două... Vreți să verificăm? 245? Mie mi s-a părut clar. Dacă chiar vreți, verificăm. Putem. Verificăm 245. We ah, can't Rejected, 36, Se respinge, 36 împotrivă, 23 pentru. Bun, 246 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotriva abțineri se adoptă 249 pentru, împotriva abțineri se adoptă 250 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 250. 250, please. Close. S-a închis votul. 29 pentru, 29 împotriva. A votat cineva fără cartelă? A, votați pentru. Bun, atunci cum vot în plus uh, este adoptat. 45 și 251 pentru, împotriva, abțineri. Cine este împotriva? Împotriva 45, 251. Bun, se respinge. 252 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 46 e retras, 254 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 256 pentru, împotrivă. Dar să știți că vorbesc engleză, dacă vă dați căștile jos, mă auziți mai bine. sorry? There was, uh, there was something in the... Se pare că ați auzit nu știu ce zgomot în uh, căștile dumneavoastră, dar în principiu n-ar trebui să aveți probleme cu ce spun eu în engleză. Bun. 256 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48, 263 împotrivă pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm aceste două amendamente, 48 și 263. S-a închis votul și se adoptă 33 de voturi pentru, 25 împotriva. Acum 262 pentru, împotriva, și se respinge. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm 262. Not many people are lifting their hands. Two, three more votes, please. Încă vreo câteva voturi. Bun, acum putem închide votul. 22 pentru, 35 împotriva se respinge. You want to look from this perspective? Looks... Vreți să veniți aici lângă mine să vedeți de aici? Bun, 264 pentru, împotriva, abțineți. Ce spuneți? Ce părere aveți? Nu știm, așa că verificăm. Verificăm 264. No, not Closed. S-a închis votul. 35 pentru, 22 împotriva, se adoptă. Acum 49 pentru... A, da, mă scuzați, de fapt e caduc. Compromisul 12 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 267 pentru, împotriva, abțineri. Socialiștii, sunteți pentru, sunteți împotrivă? Cum? Și atunci se adoptă în acest caz. 267, yeah? Check, please. Vreți să verificăm? Verificăm 267, vă rog. There is a lot of division within the groups, the way they... Se pare că părerile sunt împărțite la grupuri. Nu prea se știe cum se votează. S-a închis votul la 267. 35 pentru, 24 pentru și 35 împotrivă. 268 acum. Cine este pentru? Împotrivă. 268. Cum votează PPU? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 269. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 270. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 271 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 272 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 273 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 274 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 275 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 276 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 277 pentru, împotriva abțineri se respinge. 278 pentru, împotriva abțineri se respinge. 279 pentru, împotriva abțineri se respinge. 280 pentru, împotriva abțineri se respinge. 281 pentru, împotriva abțineri se respinge. 56 și 282 pentru, împotriva abțineri se respinge. 283 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 284 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 286 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 287 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 200... A fost foarte clar, era respins. 288 pentru, împotriva, abțineri se verifică acest amendament 288. Two, three more votes, so people are Câteva voturi, mai așteptăm. Bun, acum putem închide votul. 31 pentru, 25 împotriva. 289 acum, pentru, împotriva, Abțineri se respinge. 290 pentru. Împotriva. Abțineri. Eu aș spune pentru, dar haideți să verificăm 290. Close. Yeah, 30, 25 in favor. 25 de voturi împotriva, 30 pentru s-a adoptat. Acum 291 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rog să verificăm. 291. N-a fost foarte clar. Close. S-a închis votul. 23 pentru, 33 împotrivă, se respinge. Acum, 292 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 293. S-a închis votul. 34 împotrivă, 24 pentru, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e același rezultat, nu? Se respinge. 295 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 296 pentru împotriva abțineri. Se respinge 297 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 300 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 301 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 302, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 303, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 304, pentru, împotri, 304, pentru, Acum împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 304. Closed. S-a închis votul. 29 pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. 305 pentru. 305 pentru, împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm și 305, vă rog. Așteptăm câteva voturi, s-a închis votul, 33 împotrivă, 24 pentru, se respinge. 306 acum, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 306. Îmi pare rău, dar uh, grupurile mari nu prea votează coerent și nu știm exact. S-a închis votul. 23 pentru, 31 împotrivă, se respinge. Acum, 307 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 308 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 309 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 310 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm 310. 1 check, please. Closed. S-a închis votul. 29 pentru, 29 împotriva. O persoană fără cartel a votat pentru, deci se adoptă. 311 acum pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 312 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 313 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. 313, vă rog. Close. S-a închis votul și iată că se respinge. 23 pentru, 34 împotriva. Acum, compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adaptă. 320 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 321 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 323 pentru, împotriva, verificăm 323. Few more votes. Așteptăm încă câteva voturi. S-a închis votul. 23 pentru, 34 împotrivă. 322 acum, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 61 și 325, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 324, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 326, pentru, împotriva, abțineri, eu cred că se adoptă, dar haideți să verificăm 326. 326 plus 326 și punem și pe Cati la numărătoare. Bun. S-a închis votul 33 pentru 22 împotriva. 327 pentru, împotriva, abține, se respinge. 328 pentru, 328 pentru, vă rog, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, 328 nu era foarte clar. Close. votul. 24 pentru, 33 împotriva. Acum 329 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 330 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 331 și 332 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 333 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm 333. Close. 30-27. S-a închis. 30 pentru, 27 împotrivă. Se adoptă. 330... Nu, 334 caduc, spune președintele. Atunci ajungem la 62 și 335 pentru, pe care trebuie să-l votăm acum. 337. I apologize. 337 in favor. A, trebuie să votăm 337 atunci. Bun. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 338. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 și 339 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 340. Pentru, Împotrivă? Să verificăm. 340. S-a închis votul. 25 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 341 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și acesta. 341. Mulțumesc. 25 pentru 32 împotrivă se respinge. 3, 4, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3, 4, 3 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm de asemenea. 3, 4, 3, votăm acum. Da. Se adoptă 3, 4, 4. Pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se adoptă. 3, 4, 5. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3, 4, 6. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3, 4, 7. Pentru? Împotrivă împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 351 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 353 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65, 354 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 355 pentru împotrivă abțineri se respinge, dar haideți să verificăm. 355. S-a închis votul. 23, 34 împotrivă se respinge. 356 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 357 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 359 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 367 și 361 pentru împotriva abțineri se adoptă. 362 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tocmai supunem la vot 362 Cine este pentru? Acum trecem la compromisul 15. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 365 pentru împotrivă abțineri. Să verificăm 365. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 28 împotrivă. 366 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 367, nu, e caduc, mă scuzați, 368 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, 370, 371 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 372 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la considerente. 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 73 pentru, care nu, nu, nu, nu. 73 pentru, 73 pentru, nu verificăm 72. Da. Uh, puteți veni aici dacă vreți, a fost clar. 73 pentru? 73 pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 77. S-a închis votul. 23 pentru 33 împotrivă se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 și 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4 pentru, nu voi verifica pentru că a fost foarte clar. Îmi cer scuze. Nu, dumneavoastră poate nu ați putut să vedeți, dar eu am văzut. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 și 89 identici pentru împotriva abțineri, se respinge. 7 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 90 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 8 și identic cu 91 pentru împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a închis votul. Se respinge cu 35 de voturi împotrivă. 92 pentru, împotrivă. A... Cine este împotrivă? Vă rog, abțineri. Să verificăm, pentru că n-am putut să văd ce ați votat. S-a închis votul. 36 pentru 20 împotrivă. 93 acum pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri să verificăm. 98 S-a închis votul. 32 pentru, 26 împotrivă, deci se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum votul final, uh, avizul astfel amendat, vot electronic. S-a închis votul, se adoptă. Pozdravljam. No. Da. Da. Okay. Dear colleagues, could you please... Uh... Stimați colegi, vă... Mr. Zvizdic, no. Cei care doresc să părăsească sala să o facă pentru că trebuie să-l primim pe domnul Zvizdici. Vă rog să vă ocupați locurile, iar cei care doresc să-și continue conversația să o facă în afara sălii, pentru că vreau să ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un schimb de vederi cu uh, președintele Consiliului de Miniștri din Bosnia-Herzegovina, premierul Denis Zvizdic. Bună ziua și bun venit în Parlamentul European și în Comisia pentru Afaceri Externe și uh, salut și pe Lidia Topici, Eh, de la reprezentanța permanentă a Bosniei Herzegovina la Uniunea Europeană. Domnule Zvizdici, ne face mare plăcere că ați venit să vizitați Parlamentul European uh, la câteva luni după ce Bosnia-Herzegovina a înaintat uh, cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană și cu câteva zile înainte ca uh, și Comisia pentru Afaceri Externe va vizita Sarajevo și Mostar. Dorim să ne informăm în legătură cu situația la fața locului și cu procesul de reformă de asemenea, dorim să vedem cum se poate lua o decizie oficială privind aderarea la Uniunea Europeană. Comisia Europeană în curând se va pronunța din acest punct de vedere. Știm că uh, decizia este întotdeauna o chestiune delicată. Toate statele membre vor trebui să fie de acord cu această decizie de începere a negocierilor și m-ar bucura că acest lucru să se întâmple încă în timpul președinției neerlandeze. Iar da, dacă nu, începând cu 1 iulie, vom avea președinția slovacă. După o decizie pozitivă, Uh, sigur că toți oficialii din Bosnia-Herzegovina vor fi încurajați să treacă printr-un proces de reforme foarte complicat. Dar așa s-a întâmplat în toate statele care au manifestat dorința ambițioasă de a adera la Uniunea Europeană. Pentru dumneavoastră, acordul de stabilizare și asociere care a intrat în vigoare cu un an în urmă a fost foarte important. De asemenea, ratificarea acestui acord de stabilizare și asociare. Din câte știu, uh, au existat și mari progrese uh, vis-a-vis -vis de Croația. Puteți uh, să vă referiți și la aceste aspecte și de asemenea să ne vorbiți despre mecanismul de coordonare pentru activități europene, pentru că se vorbește de câțiva ani despre acest instrument, care de asemenea este foarte important pentru activitatea dumneavoastră. Vă voi da cuvântul imediat, aveți la dispoziție 10-15 15 minute și uh, îmi pare rău că uh, deja ne aflăm în întârziere pentru că am avut o sesiune de uh, voturi foarte uh, tensionată, să spunem, dar după aceea vom avea timp și pentru întrebări și răspunsuri. Doamnelor și domnilor, este pentru mine o mare onoare și o plăcere să am ocazia astăzi să pot să mă adresez dumneavoastră. Consider invitația dumneavoastră ca un element de sprijin pentru Bosnia-Herzegovina în uh, procesul de reformă. De la bun început vreau să elimin niște dubii. Vreau să subliniez că Bosnia-Herzegovina uh, își asumă obligații vis-a-vis -vis de ideea aderării la Uniunea Europeană. Această aderare pentru noi este marea prioritate politică și sigur că există și probleme și provocări regionale și de cu securitate, există amenințarea teroristă din ce în ce mai puternică și în Bosnia-Herzegovina, dar pentru noi nu există alternativă decât integrarea în uh, Alianța Europeană și um, Euroatlantică. Sigur că um, este vorba de um, obiective importante, evoluția democratică și reformele în justiție, în economie, în infrastructură sunt necesare în Bosnia-Herzegovina. De aceea, viteza procesului de integrare uh, va depinde și de progresele realizate uh, pe plan național. Calea europeană a Bosniei-Herzegovina, indiferent cât de dificilă ar putea să pară în clipa de față, este singura cale pe care noi o avem în vedere. Doamnelor și domnilor, după câțiva ani de întârziere în uh, înscrierea pe această cale, uh, acum uh, Uh, am pornit uh, hotărât în acest sens și a existat și o inițiativă germano-britanică în favoarea uh, urgentării procesului nostru de integrare. Iar în numele Consiliului de Ministri, din care fac parte, mulțumesc pentru această inițiativă, pentru că ea a stabilit prioritățile, nu doar condițiile um, de um, urgentare a aderării în țara mea și uh, există un accent deosebit pe reformele sociopolitice care urmează să îmbunătățească și standardele de viață pentru cetățenii noștri. Asta a dus deja la crearea unui climat pozitiv, la stabilitate generală în țară și toate aceste uh, aspecte uh, demonstrează o voință politică foarte puternică. Noi ne-am dedicat în totalitate integrării europene. Există și o declarație comună în numele tuturor forțelor politice din Bosnia-Herzegovina numele președinției parlamentelor și tuturor reprezentanților uh, guvernamentali. Toți și-au asumat obligația de a transpune în practică reformele în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Într-o perioadă foarte scurtă, la toate eh, nivelurile guvernamentale am întreprins toate demersurile necesare eh, pentru eh, a putea să progresăm pe această cale. Și vreau să vă spun că nu a fost deloc simplu, pentru că Uh, uneori uh, trebuie să parcurgi reforme dificile, uh, ceea ce a modificat și comportamentul nostru la nivel statal. Dar reformele socioeconomice Uh, uh, rămân devotate unui obiectiv, o tot mai mare integrare cu Uniunea Europeană. Consiliul de Ministri din Bosnia-Herzegovina, dar și toate celelalte niveluri guvernamentale din țară au reușit uh, să realizăm progrese în acest sens astfel că mandatul actual al guvernului nostru ă, ă, a dus la o renaștere a procesului de aderare. Doamnelor și domnilor, știți că Bosnia-Herzegovina în februarie anul curent a formulat oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană a fost un pas istoric pe calea integrării europene și în felul acesta s-a deschis un nou capitol al relațiilor dintre țara noastră și țările dumneavoastră. Solidaritate, statul de drept, egalitate pe plan uh, social, toate acestea sunt uh, câteva uh, repere în, pe care se bazează și stabilitatea din Uniunea Europeană. Bosnia-Herzegovina eh, a clarificat prin acest, această solicitare eh, voința sa de a face parte din familia europeană și sperăm ca eforturile noastre de până acum eh, să fie recunoscute și pe plan european și că acestea să ducă cât mai curând ca pe plan național să fie luate alte măsuri. Odluka o dostavljanju upitnika kao naredni korak koji vodi ka sticanju statusa... ceea ce privește chestionarele pentru candidații la aderare, pentru noi reprezintă un aspect important. Poate pentru dumneavoastră este doar un aspect tehnic, dar uh, pentru noi un astfel de sondaj este extrem de important. 80% din cetățenii noștri dore, își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Reprezintă așadar un pas extrem de important pentru dezvoltarea societății noastre. Progresele înregistrate în ultimul timp dorim să le și continuăm în viitor, însă doresc să subliniez că lucrăm și la punerea în aplicare a celorlalte priorități din cadrul um, procesului de aderare vom avea în vedere uh, ajust, adaptarea acordului de asociere și, și stabilizare cu Croația și de asemenea lucrăm și la mecanismul de coordonare. De asemenea, pe agenda economică mai avem lucruri de făcut agenda care a fost adoptată la toate nivelele guvernului în 2015. Aici se înscriu o serie întreagă de reforme economice și în domeniul justiției până în anul 2018. În februarie am uh, adoptat și un plan ambițios pentru aplicarea acestora. Apoi, la nivelul ministrilor, sau a ministerelor există și alte măsuri care vizează stabilizarea țării. Aceste măsuri uh, preconizate sunt necesare pentru redresarea socioeconomică a țării și a societății în general, însă având uh, ca obiectiv uh, final bună, bunătățirea bunăstării cetățenilor din țara noastră. De fapt, toate strategiile au în vedere acest acest obiectiv. La fel și reforma sectorului justiție, unde are loc un dialog structurat între Bosnia-Herzegovina și Uniunea Europeană. Strategia pentru combaterea terorismului și a tuturor formelor extremismului, precum și planul de acțiune împotriva corupției se mai adaugă aici. În plus, avem acum legislație specifică, precum codul penal și o serie întreagă de alte legi care vizează sectorul economic, piața muncii, dar și domeniul fiscal. Evident uh, că aceste legi acum trebuie aplicate la nivel de entități și uh, în special cele din sectorul justiției trebuie să fie aplicate până la nivelul local și regional. Economia noastră s-a redresat în ultimii ani și același lucru îl așteptăm și în acest an. Anul trecut am înregistrat o creștere a PIB-ului de 2,9% și, și uh, rata ocupării a crescut uh, cu 2%. 3,2% uh, a fost rata de creștere a exporturilor, iar deficitul uh, balanței comerciale a putut fi redus cu 9%. În sectorul turistic am putut înregistra o creștere de 20%. În același timp și la mm, sectorul producției, dar și al exportului, constatăm că pe sectoarele cheie, um, precum agricultura și turismul, s-au înregistrat uh, creșteri, ceea ce uh, convinge în ceea ce privește competitivitatea produselor noastre care sunt și recunoscute în Europa. Aspectul cel mai important în domeniul comerțului este acela că 72% um, Uh, din uh, relațiile comerciale sunt cu Uniunea Europeană. Prin protocolul în ceea ce privește acordul de stabilizare și asociere, uh, am avut în vedere și acordul cu Croația, pentru că în astfel de negocieri avem de-a face cu provocări importante, dar și cu o misiune importantă. Este vorba de sectorul economic, dar în special și agricultura. Măsuri politice sunt de asemenea necesare pentru că adaptarea acordului de stabilizare și asociere ridică întrebări care sunt decisive pentru noi. Negocierile Uh, încearcă să aibă în vedere o soluție unitară și partea tehnică a negocierilor a fost deja încheiată. Deci sunt uh, încrezător că vom putea încheia curând uh, negocierile astfel încât să putem arăta clar cât de angajat suntem pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Ceea ce privește mecanismul de coordonare cu Uniunea Europeană, acesta se aplică în toate regiunile Bosniei Herțegovinei, pentru că printr-o mai bună aplicare uh, am uh, desfășurat personal mai multe reuniuni cu reprezentanții Federației și a Republicii Sârbska, astfel încât să putem de curs tuturor solicitărilor și astfel încât și propunerile Republicii Sârbska să poată face parte din mecanismul de coordonare. Suntem acum în ultima etapă a coordonării și plec de la premisa că vom putea finaliza acest mecanism de coordonare cu aceeași dinamică cu care am făcut-o și în alte domenii. În ceea ce privește celelalte priorități importante ale Consiliului de Ministri, acestea se referă la incluziune, dar și la statul de drept și în special combaterea terorismului, dar și cooperarea la nivel regional. Și încă ceva este important pentru noi și anume planul de acțiune pentru aderarea Bosniei-Herzegovinei la NATO ne dorim bunăstare în Bosnia-Herzegovina și indiferent uh, cât de mari sunt provocările care ne mai așteaptă, credem că vom putea înregistra progrese concrete. Am făcut-o, de fapt, și până acum. Provocările și amenințările de la nivel global ne arată că trebuie să combatem terorismul și la noi în țară. În acest sens a fost adoptată o lege pentru a facilita lupta împotriva terorismului, dar și a tuturor formelor de corupție. Și aici ne aflăm deja în faza de coordonare. printr-un schimb de opinii cu reprezentanții serviciilor de informații și, printre altele, și cu directorul CIA. Am, um, ne-am uh, perfecționat strategiile cu toții. Am uh, fost șocați de atacurile teroriste de la Paris, Bruxelles, dar și Istanbul și de numărul mare de victime. Lupta împotriva unor astfel de fenomene uh, Uh, este o prioritate și pentru noi, pentru că reprezintă amenințări la uh, securitatea și pacea internațională. Acum trebuie să consolidăm structurile și să luăm măsuri concrete pentru a implica și mai mult comunitățile religioase pentru ca și acestea să aibă un cuvânt de spus. Și încă ceva vis-a-vis -vis de cooperarea regională și bunele relații de vecinătate. Reprezintă una dintre cele mai importante priorități ale politicii noastre externe și uh, este un aspect decisiv pentru o dezvoltare uh, durabilă și la nivel economic în țara noastră. Bosnia-Herzegovina își dorește pace în Balcanii Occidental și de aceea noi, dar și toți ceilalți din regiune, um, avem răspunderea de a promova bunele relații de vecinătate și în acest sens este nevoie de o mai bună cooperare. În ultimii ani am reușit să facem progrese și în ceea ce privește relațiile de bună vecinătate cu vecinii noștri direct. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani a avut loc o, o ședință comună a Consiliului de miniștrii și a guvernului uh, Bosniei-Herzegovinei cu omologii din Serbia. O cooperare în uh, ceea ce privește integrarea europeană are deja loc cu Croația, iar în lunile următoare vom avea și o reuniune comună cu uh, guvernul croat și cu Muntenegru. Progrese s-au înregistrat și în urma încheierii unui acord care vizează frontierele uh, care s-a adoptat la Viena în 2015. În ceea ce privește cooperarea regională, au existat uh, o serie întreagă de inițiative, precum procesul de la Pedina, care nu a avut uh, doar uh, elemente politice, dar ci și uh, chestiuni care vizează infrastructura, um, crearea unei legături și la nivel de infrastructură între Bosnia-Herzegovina și Uniunea Europeană. Acest proces de aderare are nevoie și de o perspectivă clară. Mă bucur să pot spune că printr-o astfel de colaborare pentru noi uh, este clar că poarta spre Uniunea Europeană rămâne deschisă pentru noi. În pentru mai bună colaborare cu Uniunea Europeană. Consiliul de Ministri a adoptat o serie întreagă de uh, măsuri astfel încât să putem participa la summitul de la Paris din acest an. În domenii importante, uh, precum transportul și energia, vom putea prezenta de asemenea o listă de măsuri și progrese înregistrate. După cum știți, anul trecut Bosnia-Herzegovina a deținut președinția Consiliul Europei, unde am putut demonstra că nu suntem uh, doar o țară pe harta europeană. În activitatea noastră am uh, demarat și inițiative importante ceea ce privește combaterea terorismului. Și în final, doamnelor și domnilor, aș dori să vă asigur că Bosnia-Herzegovina se angajează clar pe calea reformelor pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar uh, cererea de aderare la Uniunea Europeană reprezintă doar un pas în acest proces. Sperăm că cererea noastră va fi evaluat într-o manieră pozitivă și că o decizie pozitivă din partea Comisiei Europene va avea ca rezultat și un chestionar pentru Bosnia-Herzegovina. Vreau să vă asigur că suntem conștienți de măsurile și uh, angajamentele pe care le mai avem în față Aș dori să vă mulțumesc și pentru obiectivitatea de care ați dat dovadă la ultima dumneavoastră rezoluție. Mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră în, pentru drumul Bosniei-Herzegovina către Uniunea Europeană. Aș dori să vă mulțumesc așadar pentru această rezoluție și pentru apelul pe care l-ați lansat pentru ca uh, cererea Bosniei-Herzegovinei să fie prelucrată cât se poate de rapid. Vă mulțumesc așadar pentru susținere, însă știu că principala misiune ne revine nouă, însă fără susținere ar fi mult mai dificil. Și vă mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a mă afla astăzi aici și doresc să subliniez încă o dată cât de important, cât de important este să organizăm astfel de întâlniri care trebuie să fie cât mai frecvente pentru că reprezintă un pas înainte pe calea integrării europene. Mulțumesc! plecând de la experiența dumneavoastră, sunt convins că veți acompania și pe viitor pașii integrării țării dumneavoastră în Uniunea Europeană Bosnia-Herzegovina ar putea deveni una dintre acele țări unde lucrurile pot avea o dinamică mai accelerată. Noi, în orice caz, vă vom susține, la fel și procesul de reformă. Acum voi da uh, colegilor mei cuvântul. Șase sunt înscriși pe lista de vorbitori, însă v-aș ruga să vă limitați la 90 de secunde, pentru că, de fapt, am depășit deja spațiul alocat reuniunii noastre și vom avea ocazia să discutăm încă o dată cu domnul Țvezic miercuri sau joi când ne vom afla la Sarajevo. Pentru început, domnul Preda. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vreau să vă urez uh, bun venit Aici sunteți în mijlocul prietenilor bosniei herțegovine și, de altfel, dacă să vă uitați la dezbaterile pe care le-am avut, la rezoluția, la votul exprimat, care sprijină foarte mult țara dumneavoastră, aș vrea să vă felicit, mai ales pentru curajul de care ați dat dovadă în reformele operate și vreau să încurajez să rezolvați rapid cele trei aspecte care, odată rezolvate, vor provoca un consens în, uh, la Consiliu în ceea ce privește acordarea statutului de uh, țară candidată. Dumneavoastră v-ați referit deja la cele trei aspecte. Le-ați trecut în revistă, așa că n-am să insist asupra lor. Eu am speranța că veți reuși să atingeți obiectivele pe care vi le-ați fixat și anume să obțineți acest statut în 2017. Aș avea o întrebare. E vorba de un dosar oarecum delicat, pentru că alegerile locale au fost uh, convocate acum o săptămână de către Comisia Electorală Centrală în toată țara, însă în afară de orașul Mostar, din păcate. Și asta e o situație care ne îngrijorează și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Cum se poate rezolva asta? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Preda. Mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată plăcere ca dumneavoastră să fiți alături de noi. Vă salut și vă felicit pentru munca realizată. Să știți că aici vă bucurați de tot sprijinul nostru și nu numai în comisia aceasta, ci în tot Parlamentul European. Eu sunt foarte fericit să pot să merg săptămâna viitoare la Sarajevo și la Mostar. Am o serie de întrebări. Prima întrebare. În noiembrie 2014 s-a prezentat o nouă abordare a Uniunii Europene față de Bosnia și Herțegovina. A trecut un an și jumătate și aș vrea să știu dacă această abordare s-a transpus de la faza de experiment la faza de implementare concretă. Ce părere aveți? Dumneavoastră, ca și lider al puterii executive, credeți că după un an și jumătate Bosnia și Herțegovina s-au transformat într-un întreg macroeconomic care a depășit dezbinarea, pentru că e foarte greu altfel să iei niște decizii univoce în materie de energie, în materie de transporturi, elemente fundamentale tocmai pentru a spări uh, și a îmbunătăți infrastructurile țării. O altă întrebare. Am citit presa din Bosnia și există o problemă destul de mare de șomaj, șomaj mai ales în rândul tinerilor. Dumneavoastră ați spus că această problemă trebuie să fie o prioritate la toate nivelurile de guvernare în Bosnia și Herțegovina. Și e un fapt acest lucru. Tinerii, într-un fel sau altul, sunt discriminați. Și tocmai de aceea trebuie ca aceștia să fie încurajați într-un fel sau altul din punct de vedere economic, pentru că, uh, fără nicio îndoială, e acel segment de populație care are cea mai mare capacitate de inovație. Acum ceva timp s-a vorbit despre un acord eventual cu femei. Se dorește, deci, un acord cu Fondul Monetar Internațional pentru a reduce astfel rata de șomaj în rândul tinerilor în Bosnia și Herțegovina și e clar că acest lucru va avea și repercusiuni uh, politice și sociale deosebit de importante. Mulțumesc! Tonino, uh, colega Radoș, Mulțumesc și acum colegul Radoș. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, doresc să-mi exprim bucuria de a fi prezent și de a putea să îl ascult pe domnul ministru uh, despre felul în care Bosnia și Herțegovina au înregistrat progrese considerabile. E adevărat că problemele cu care vă confruntați sunt deosebit de complexe și e mult mai simplu să le abordez în momentul în care o situație economică este îmbunătățită. Uh, a spus că ocuparea a crescut cu 1,2%, deficitul exterior s-a, extern s-a redus, cu 9% creșterea PIB-ului este semnificativă și exporturile de asemenea. Bun, astea sunt cifre foarte încântătoare și în mod clar, cu astfel de cifre pozitive, va fi mult mai ușor să aplicați reformele necesare. Acum aș dori să știu ceva mai multe despre creșterea economică. Pe ce se bazează creșterea economică la dumneavoastră? E ceva stabil? E o tendință pozitivă care va continua Iată, acestea sunt întrebările mele. Radoș, să dăm reci colegii Couzo Permu. Mulțumesc, domnul Causo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș fi avut și eu o întrebare referitor la un subiect care pe noi ne îngrijorează foarte mult. O indicație în ceea ce privește teritoriul Bosniei. Un ministru de cultură Uh, și declarațiile sale, de fapt, ne-au uh, îngrijorat foarte mult, pentru că um, el glorifică sistemul fascist din la, cel al doilea război mondial și chiar neagă anumite fapte istorice. Și atunci, care este părerea dumneavoastră? Această prezență extremistă în guvernul uh, croat oare nu reprezintă o, o problemă? vi ste kolega Permuj stvarno malo sada pretjerali i pitali nešto što nema nikakve veze sa... Da, mulțumesc. Cred că dumneavoastră ați exagerat și ați cerut, ați întrebat ceva care nu are nimic de a face cu vizita domnului Zvizdici. Și n-am să vă răspund acum în public, ci ulterior în calitate de vicepreședinte al acestei comisii. Și acum are cuvântul doamna Suița, vicepreședinte a Delegației Parlamentare uh, pentru Bosnia și Herțegovina. Uh, Mulțumesc! Adevărul este că m-a luat prin surprindere declarația colegului Causo care vorbește de teme croate care nu au nimic de a face cu Bosnia și Herțegovina, așa cum a spus și domnul vicepreședinte. Eu sper că asta o vom clarifica ulterior. Bravo, domnule Svezdici, pentru acest discurs excelent. Mie mi-a plăcut foarte mult să aud că există o rapiditate în dorința de integrare și că această rapiditate va determina și progresul. Am auzit care sunt cifrele, știm care este situația socioeconomică, știm că, totuși, că aceasta este totuși fragilă, știm că industria se relansează, însă știm că Uh, toate aceste cifre au fost o surpriză și o surpriză foarte plăcută. Acum aș vrea să știu să ne spuneți pe ce anume se bazează această creștere economică. Care sunt pilonii fundamentale ai creșterii? E clar că prioritățile se modifică pe parcurs. Ca să nu repet ceea ce știm deja, vreau să mai adaug o întrebare care se referă la Republica Sârbska. Dumneavoastră a spus că uh, împreună cooperați foarte bine la toate nivelurile de, de guvernanță. De asemenea, ați spus că discutați cu Federația Bosnia și Herțegovina și, de asemenea, și cu președinția Republicii Srpske. Aș dori să știu dacă Republica Srpska e de uh, e de părere că această integrare europeană este calea de urmat sau dacă a, acest lucru îi pune probleme. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Can. Mulțumesc, domnule președinte. Excelență, e foarte bine că ați reușit să veniți în Parlamentul European. Sunt încântat de această prezență. sunt raportor din umbră pentru Bosnia și Herțegovina. Noi, socialiștii, suntem deosebit de încântați de faptul că ați înaintat această solicitare de aderare la Uniunea Europeană și așteptăm cu nerăbdare progresele pe care le veți realiza și despre care ne-ați vorbit deja în parte. Uh, sunt foarte multe întrebări ce vă sunt adresate și aș avea și eu o întrebare care ne îngrijorează pe noi și anume ne îngrijorează situația din Mostar, guvernul de acolo. Știu că a existat un guvern de tranziție în 2008 și grupul nostru este de părere că timp de a, 8 ani de zile n-a mai fost niciun fel de alegere acolo și oamenii au dreptul fundamental de a vota. Și în al doilea rând, un alt lucru care mă îngrijorează, am înțeles că guvernul ar putea găsi anumite soluții pentru această situație de criză și am avea atunci două soluții, una pentru Bosnia și una pentru croați. Poate că asta ar fi o soluție uh, care, de fapt și de drept, nu ne-ar face să mergem înainte, ci să dăm un pas înapoi. Ce părere aveți? Hvala colega Can i zadnji govornik je naš prijatelj Ivo Weigel. Ivo, izvolite. Mulțumesc foarte mult colegului Can. și acum domnul Ivo Weigl. Predsednik, jaz vas pozdravljam tudi v naši sredi in Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să vă răz, domnule ministru, bun venit în uh, rândul nostru. Adevărul este că veștile pe care ni le-ați uh, prezentat sunt vești foarte bune. Și datele pe care le-ați menționat în ceea ce privește creșterea economică în alte domenii, cu siguranță sunt de asemenea uh, vești foarte bune. Și asta înseamnă că vom avea o, o nouă etapă în integrarea țării dumneavoastră în Uniunea Europeană. E clar că Bosnia și Herțegovina se orientează înspre Europa. E o problemă de interpretare? Există interpretare în cabina de slovenă sau nu? Bun, nu e cabina de slovenă. Bun, atunci am să vorbesc în engleză, mă iertați. Bun, sunt încântat de faptul că dumneavoastră ați venit cu vești bune astăzi să ne vizitați despre creșterea economică și despre alte uh, date foarte importante în acest sens. Eu sunt încântat să pot avea o dezbatere în care Bosnia și Herțegovina nu sunt descrise ca fiind o problemă și e clar că avem nevoie de coeziune ca și membru viitor al Uniunii Europene. Și vreau să mă refer la un aspect. Coeziunea și dialogul și toleranța între diferitele naționalități în Bosnia și Herzegovina sunt elemente deosebit de importante. Au fost importante și în trecut și clar că vor fi importante și pe viitor. Și aș vrea să vă întreb, cum întrevedeți aceste elemente uh, ale statului care se dezvoltă? Și aș vrea să mă refer și la pericolul ca Bosnia să fie considerată ca o sursă eventuală de ex, extremism islamic. Sunt unii care vorbesc despre asta și aș vrea să mă asigur că dumneavoastră aveți situația sub control. Mulțumesc! Hvala lijepo kolega Weigel. Evo, gospodine predsjedniče, imate otprilike... Mulțumesc, kolege Weigel. Domnule președinte, aveți aproximativ 6-7 minute la dispoziție pentru a răspunde la toate întrebările.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 To su tri načela na kojima su praktično bazirani svi prijedlozi, a onda unutar njih postoje naravno različite varijante, da li će grad imati jednog gradonačelnika ili gradonačelnika i njegova dva zamjenika ili možda tri ako se uzima obzir tri naroda plus ostali koji će se rotirati i koje će nadležnosti oni imati. Dakle, zaista ne postoji opasnost da ćemo se značajno vratiti unazad nekim rješenjem koje bi podijelilo, podijelilo sam grad. Ide se ka jedinstvenom gradu koji može biti vrlo kvalitetna matrica za a, rješavanje i pravljenje jedne paradigme i za druge gradove konačnosti i za Bosnu i Hercegovinu. Drugo je pitanje bilo od našeg uvaženog prijatelja Tonina Eh, dakle, poslije, evo kao što kažete, odnosno ovo vijeće ministara je u mandatu 14 mjeseci. Ja moram kazati da, su, da je obnovljeni pristup Europske unije, ali dokument koji smo usvojili poput ekonomske reformske agende, značajno ujedinio ekonomsko tržište i pretvorio ga u jedinstvenu cjelinu u Bosni i Hercegovini. Došlo je do harmonizacije niza zakona između entiteta i entiteta sa Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina više nije rascijepkano tržište, govorimo o sve jedinstvenijem e, ekonomskom prostoru, ali naravno i našoj spoznaji i spoznaji oni koje vode različite nivoje vlasti e, da moramo ići i u dalju harmonizaciju i da <clears throat> poštujući ustavne, ustavne nadležnosti moramo imati državne strategije ili akte na nivou Bosne i Hercegovine koji će nam prema međunarodnim inicijativama biti prezentori naših zajedničkih prioritetnih projekata. <clears throat> Mi u ovome trenutku radimo na dvije značajne strategije, to je strategija transporta i strategija energetike, kao i strategija okoliša. U fokusu nam je strategija transporta koju ćemo završiti do samita u Parizu, dakle ona je u jednoj aktivnoj fazi svoje izrade na način da će odražavati prioritete Bosne i Hercegovine kada govorimo o međudržavnom saobraćaju, međuentitetskom saobraćaju, ali nećemo bježati od toga da se u njoj da u njoj se mogu pronaći i prioriteti nivoa vlasti, dakle prioriteti jednog, drugog entiteta ili kantona ili bilo koje druge cjeline, ako govorimo o nekim za nas važnim projektima da ne ulazimo u detalje zbog drugih, ali vi poznate situaciju, recimo putni pravac Lašva Travnik, za nas je toliko važan da će možda biti među pet prvih prioriteta u transportnoj strategiji Bosne i Hercegovine. Iako se radi o lokalnoj brzoj, brzoj cesti, ali rješava bezbroj ekonomskih, društvenih pa i političkih problema. Dakle, na prvo pitanje mogu reći da smo značajno uh, napravili napredak u razumijevanju bitnosti uh, Uh, uh, jedne nove inkluzije i koherentnosti unutar BiH. A što se tiče nezaposlenosti mladih ljudi, to ja uistinu smatram ključnim makroekonomskim problemom Bosne i Hercegovine. Nezaposlenost Bosne i Hercegovine je negdje oko 24,5% nova, ali je unutar te nezaposlenosti nezaposlenost mladih ljudi skoro 60%. I zato je to najveći problem i zato insistiram da se u bilo kom aspektu zapošljavanja bez obzira da li to rade privatni poslodavci ili se radi kreditnim sredstvima da prioritet i preferenciju imaju mladi ljudi do 35 godina starosti. Mi smo prije par mjeseci proveli jedan projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izdvojeno je 50 milijuna konvertibilnih maraka za zapošljavanje isključivo ljudi mlađih od 30 godina. Na takav način zaposlit ćemo i već se prijavilo negdje oko 7000 mladih ljudi i nastavit ćemo s tim projektima. Ja sam od Svjetske banke na razgovorima u Washingtonu od kredita koji, petogodišnjeg kredita od 750 milijuna dolara, isključivo tražio da se značajan dio sredstava osigura za jeftine, povoljne kreditne linije za razvoj malih i srednjih preduzeća u onim oblastima koje su interesantne za Bosnu i Hercegovinu, ali da isključivo ta linija bude za zapošljavanje mladih ljudi ja očekujem da ćemo u svakoj od narednih pet godina minimalno po 50 do 70 milijuna dolara imati odvojeno isključivo za tu namjenu. Dakle, imamo pravi fokus za mlade ljude. Što se tiče pitanja gospodina Radoša, dakle, ekonomski rast je za nas vrlo kredibilan zato što je riječ o rastu koji je baziran na izvozu. Dakle, baziran je dominantno na izvozu na povećanju konkurentnosti i kvalitete naših proizvoda, a njihova proizvodnja je opet bazirana na domaćim i prirodnim pa i kvalificiranim ljudskim, ljudskim resursima. Dakle, govorimo o značajnom porastu onih grana koje predstavljaju jedan od bitnijih sektora u Bosni i Hercegovini. Recimo, drvna industrija ima, je najbrže rastuća industrija u čitavoj regiji. Prošle godine smo izvezli preko 520 miliona eura proizvoda iz oblasti drvne industrije, preko 300 miliona eura iz oblasti namjenske industrije. Nalazimo se među prvim vodećim zemljama u jugoistočnoj Europi po proizvodima iz oblasti autoindustrije, tekstila, obuće, a da ne govorim velikim izvoznicima kao što je bruto izvoz električne energije i onih elemenata koji su za nas bitni. Ponavljam, nalazimo se među deset zemalja sa najbržim rastom turističkog sektora na planeti. Dakle, turističkog. Dakle,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 Eh, je obnovljeni pristup Europske unije ka Bosni i Hercegovini su potpisali lideri svih političkih partija u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li su vladajuće ili opozicijene, usvojilo ga je predsjedništvo, usvojila su ga oba doma parlamenta, usvojilo ga je vijeće ministara. Eh, ne postoji ni jedna zvanična izjava bilo kog dužnosnika sa bilo kog nivoa vlasti, pa ni iz Republike Srpske, koja nije išla u pravcu podrške procesu evropskih eh, integracija da li je on u nekim segmentima više deklarativan nego što je suštinski bitan, moguće zato što još uvijek postoje obstrukcije u ubrzanoj dinamici eurointegracija i recimo evo skoro osam mjeseci raspravljamo i analiziramo mehanizam koordinacije, sad smo evo na, na, u završnoj fazi, ali imamo dakle tu jasnu, jasnu opredjeljenost, vjerovatno da postoji prostor za širu diskusiju o tome ko na, koji na kakav način razumijeva europske integracije da, i, koji na kakav način doživljava to u vidu jačanja prije svega države Bosne i Hercegovine. I imamo pitanje gospodinu Kanu, sam odgovorio zajedno sa gospodinom Predom. gospodin iz naš iz Slovenije Vajbal je, samo jedna mala, u parlamentu se kaže ispravka, krivog navoda u Bosni i Hercegovini ne postoji bošnjački jezik, postoje tri jezika, bosanski, srpski i hrvatski. To je zvančno po Ustavu Bosne i Hercegovine. Kad govorimo o ekstremizmu u Bosni i Hercegovini, ja moram reći da smo napravili značajne iskorake u borbi protiv svih oblika ekstremizma i terorizma. Bosna i Hercegovina je bila prva, jedna od rijetkih zemalja koja je u svoj krivični zakon ugradila odredbu dakle da se oni koji se vraćaju sa ratišta kažnjavaju kaznom zatvora u Bosni i Hercegovini i mislim da smo jedinstveni po tome da je islamska vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini um, usvojila deklaraciju kojom se jasno protivi odlasku na bilo kakva strana ratišta, osuđuje takve, takve postupke, osuđuje terorizam i ekstremizam i bila je pokretač zatvaranja uh, svih onih dijelova unutar sustava koji nisu pod kontrolom islamske zajednice kao organa koji u Bosni i Hercegovini je prisutan već 128 godina i koji ima svoj ustav i koji poštuje domicilne zakone. Dakle, ponavljam da su auditi svih međunarodnih institucija i meritornih pojedinaca vrlo jasno kazali da imamo ozbiljne pozitivne rezultate u borbi protiv ekstremizma i terorizma. S tim ćemo nastaviti i da završim, to je za nas jako važno, jer mi u regionu Zapadnog Balkana, ili ja više volim to nazivati jugoistočnom Europom, imamo namjeru da održimo stabilnost regiona, jer to je preduvjet našeg i europskog i ekonomskog puta. Zato imamo dobru saradnju između premijera zemalja Balkana i između vlada zemalja Zapadnog Balkana i dobru saradnju između naših i policijskih i obavještajnih institucija, imamo dobru kontrolu granica i mislim da se do sada vrlo uspješno borimo sa problemom koji ima globalne razmjene kao što je terorizam. Hvala vam na vašoj pažnji. Zahvaljujem predsjedniku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospodinu Zvizdiću i na njegovim objašnjenjima reformskog procesa i ključnih političkih pitanja. Mulțumesc uh, și uh Cred că uh, pentru noi uh, este uh, o vizită deosebit de importantă. Vă mulțumesc foarte mult pe calea procesului reformelor și de asemenea o bună colaborare astăzi și ieri și astăzi s-a desfășurat o ședință a um, statelor din uh, regiunea Mării Ionice și aici vom insista asupra colaborării. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Zvizdici, pentru participare. Și în, încheiem uh, aici întâlnirea AFED, dar după aceea vom avea întâlnirea delegației pentru Sarajevo, foarte pe scurt, pentru 30 de secunde, pentru că noi toți avem din, un interes din acest punct de vedere. Otoš tražite se minutu. Okay. Dear colleagues, I will just... Stimați colegi, pentru toți cei care vor vizita Mostar și Sarajevo, ați primit documentație, este un program foarte bine structurat. Uh, ne așteptăm ca marți seara să ajungem la Sarajevo. Uh, untrii dintre noi vor veni direct la Mostar și Programul cred că a fost foarte bine structurat, documentația a fost pregătită, uh, CV-urile, dar dacă aveți nelămuriri, vă rog să contactați pe domnul Baitai, care uh, vă va sprijini. Cred că în felul acesta putem încheia.